partea Comisiei vis-a-vis -vis de pachetul privind impozitarea societăților. I invite first. Îl uh, invit mai întâi pe domnul comisar Moscovici să ia cuvântul pentru a interveni în această dezbatere. Euh, euh, Mulțumesc, doamnă președintă doamnelor și domnilor uh, deputați îmi luasem în fața dumneavoastră în urmă cu ceva timp uh, un angajament și anume acela de a aduce rapid răspunsurile pe care le așteptați față de provocările reprezentate de frauda și evaziunea fiscală iar pachetul care a fost propus săptămâna trecută, practic, concretizează acest angajament și răspunsurile promise. Confirmă, de asemenea, măsurile luate anul trecut, vă aduceți aminte, cele două pachete din martie și iunie, și acesta arată că putem acționa rapid în ceea ce privește fiscalitatea pentru societăți. În primul rând, aș vrea să salut rolul decisiv al Parlamentului European în această uh, chestiune. Instanța noastră a susținut Comisia pentru a redefini o fiscalitate mai justă, transparentă și eficientă, din punctul de vedere al conținutului, dar și din punctul de vedere al unui adevărat stimulent politic, pentru că această temă nu poate face progrese fără angajamentul dumneavoastră. Instituția dumneavoastră, Comisia și Parlamentul, după cum știți, sunt deseori de acord în ceea ce privește nevoia absolută de a adopta măsuri concrete pentru a lupta uh, împotriva utilizării fiscale abuzive și pentru a întări transparența fiscală, acestea fiind obiectivul nostru comun. Măsurile preconizate în mai multe rapoarte care au fost prezentate anul trecut aici la Parlament de către Comisia Taxe și Econ sunt convergente în acest sens și numeroase măsuri care sunt incluse în pachetul nostru, după cum puteți constata, uh, sunt făcute pe baza recomandărilor dumneavoastră. Deci este o adevărată plăcere pentru mine să ajungem acum astăzi aici. Să vă prezint însă care este dosarul. Dorința noastră de reformă pleacă de la o constatare foarte simplă și șocantă în același timp, pentru că unele societăți în ziua de astăzi nu își plătesc impozitele așa cum trebuie sau chiar nu plătesc deloc impozite. Este o situație care pentru mulți cetățeni a devenit de nesuportat această strategie de eludare a legii și de a profita de pe urma unui sistem fiscal internațional european, care nu mai este adaptat la economia globală din ziua de astăzi, care este mobilă și foarte complexă. Pentru a răspunde acestei situații, pentru a lupta împotriva acestei inadecvări, pachetul prezentat se bizuie pe patru piloni. În primul rând, impozitarea efectivă și nu teoretică a societăților, deci acestea trebuie să-și plătească impozitele acolo unde generează profitul. Aceasta va asigura o creștere calitativă, în al treilea rând o concurență fiscală echitabilă și, în sfârșit, o articulare între dimensiunea internă a UE și dimensiunea externă de care vom ține cont. Am să uh, revin rând pe rând la toți acești piloni. În primul rând, uh, impozitarea efectivă. Inițiativele de săptămâna trecută ne vor permite să garantăm această impozitare efectivă a societăților. Ce înseamnă aceasta? La ce ne putem aștepta în realitate, pentru că există o legătură aici directă între uh, impozitare și locul unde se generează beneficiile. Și cu susținerea dumneavoastră vom utiliza două instrumente, o directivă și o recomandare. În primul rând avem un proiect de directivă pe care l-aș numi anti-evaziune fiscală. N-am să intru acum în detalii, însă inițiativa va permite în primul rând să evităm ca societățile să nu-și transfere profitul în filiale aflate în state unde fiscalitatea este redusă. În al doilea rând să împiedice societățile să uh, eludeze această contribuție, limitând uh, deductibilitatea în special pentru așa numitele entități hibride. De asemenea, va limita practicile anumitor societăți uh, care fac transferul de la un stat la altul, tocmai pentru a nu uh, plăti impozitele pentru active. Toate aceste măsuri sunt în conformitate cu recomandările comisiilor taxe și econ și, de fapt, nu facem decât să dăm urmare uh, propunerilor dumneavoastră, pentru care vă mulțumim. Această directivă va fi completată de o recomandare, recomandare pentru a evita orice utilizare abuzivă a condițiilor fiscale. Știți foarte bine că unele companii implementează structuri artificiale pentru a avea acces la tratamentul fiscal cel mai avantajos prin diverse acorduri fiscale cu anumite state membre sau cu țări terțe. Recomandarea noastră va impune niște condiții fiscale mai etanșe pentru a evita um, căutarea sistemului fiscal cel mai avantajos. Acesta este primul pilon. În al doilea rând, al doilea pilon, care este fundamental din punctul meu de vedere, este acela al transparenței fiscale. Pentru că miezul acțiunilor noastre aici va veni cu o altă directivă asupra raportării pe state. Acest text arată angajamentul nostru pentru o adevărată transparență fiscală în sânul Uniunii. Și măsurile pe care vi le prezint în această dimineață ne vor permite un schimb de informații cheie pentru anumite societăți între administrațiile fiscale din statele membre. Am să fiu mai precis aici. Propunerea de directivă pe care o fac va implementa recomandările OCDE în ceea ce privește recomandări pentru fiecare țară. Știți foarte bine ce înseamnă asta. Va permite administrațiilor să controleze mai bine transferurile nereglementate în ceea ce privește profiturile realizate. Deci vă propunem să transpunem în practică standardele care au fost recomandate la nivelul OCDE. Aceasta ar fi o primă etapă. Și știu că mulți dintre dumneavoastră doriți să mergeți mai departe în ceea ce privește transparența și să faceți publice rapoartele pe țară pentru fiecare companie. Deci, ca totul să fie public. Dar am să vă spun uh, un lucru pe care îl știți și dumneavoastră și eu, pentru că aceasta este și dorința mea pe care mi-am exprimat-o de mai multe ori în uh, incinta Parlamentului și în afara ei și în uh, practica politică de mult timp încerc să nu fac discursuri duble. Deci sunt pentru o astfel de raportare pe țară care să fie publică, dar trebuie să ținem cont și de anumiți parametri. Comisia va face o propunere asupra acestui punct în uh, primăvara acestui an. Serviciile noastre ne arată care este abordarea cea mai bună. Am făcut o consultare publică, un studiu de impact și iată care este problematică. Uh, există o contradicție între această publicitate pe care ne-o dorim și dumneavoastră și eu și mulți în cadrul comisiei și, pe de altă parte, competitivitatea companiilor și capacitatea de investiții. Dacă există o astfel de contradicție, atunci va trebui să așteptăm. Dacă nu, va trebui să mergem mai departe. Iată ce așteptăm de la studiul de impact, să ne dea un verdict în acest sens și știu foarte bine că trebuie să acționăm uh, dând dovadă de mult pragmatism uh, nu neapărat de ideologie, pentru că transparența și competitivitatea sunt două obiective care trebuie realizate împreună. În al treilea rând, dorim să restaurăm o concurență fiscală sănătoasă și echitabilă între companii pe piața internă. Și aici mă refer la concurența între actorii economici și între statele membre. Să vedem, în primul rând, ce se întâmplă la nivelul companiilor. În ziua de astăzi există o dezechilibrare în ceea ce privește sarcina fiscală între companiile multinaționale și IMM-uri. Pentru că dacă mă refer la anumite companii și am să fiu mai specific, multinaționalele au posibilitatea de a avea o planificare fiscală agresivă. Nu înseamnă asta că toate recurg la aceste practici, nu vreau să simplific lucrurile, dar multe dintre ele utilizează organizarea internă pentru a face o astfel de planificare fiscală agresivă și aceasta în detrimentul IMM-urilor care sunt dezavantajate și care reprezintă um, coloana vertebrală a economiei europene în defavoarea companiilor care își plătesc impozitele așa cum trebuie. De aceea, sarcina fiscală se estimează a fi cu 30% mai mare decât cea pentru companiile multinaționale. O situație de neacceptat și care nu poate continua așa. Măsurile propuse de comisie se referă direct la această chestiune a planifică, planificării fiscale din ce în ce mai agresive pentru marile companii. Pachetul va permite de asemenea restabilirea unei concurențe fiscale echitabile între statele membre, protejând uh, baza uh, impozabilă. Bineînțeles, pe principiile pe care le cunoașteți și unele state membre au luat deja măsuri în acest sens și au adoptat uh, dispozitive pentru a face față acestor efecte negative altele însă n-au făcut-o sau n-au făcut-o încă. Aceasta a dus la o situație foarte nedreaptă, uh, pentru că măsurile anti-abuz care au fost luate în unele state membre sunt subminate practic de o legislație uh, mult mai superficială sau permisivă în alte statele membre. Deci e nevoie de o armonizare pentru ca statele membre să se afle pe picior de egalitate în cadrul Uniunii. Și ajung la ultimul pilon o adevărată strategie externă pentru UE. Inițiativele noastre doresc să dea un răspuns global pentru o problemă globală, pentru că trebuie să fim foarte sinceri, avem nevoie de o abordare comună europeană față de uh, ce se întâmplă în afară, pe lângă măsurile interne luate la nivelul statelor membre. Această nouă strategie va ține cont de riscul eroziunii fiscale care vine din afară pentru aceasta favorizează o mai mare cooperare între uh, statele membre și mă gândesc aici uh, în special la statele terțe care nu cooperează și care reprezintă o adevărată amenințare pentru piața internă. Comisia dorește să lucreze cu acești parteneri pentru o bună guvernanță fiscală internațională, lucru care se întâmplă la nivelul OCDE și în G20. Însă vreau să spun cu convingere, nu vom ezita să fim mai stricți uh, față de statele care merg pe uh, drumul cel greșit. Și pachetul prezentat prezintă măsuri solide și coerente în acest sens. Noua strategie propune înființarea unei liste europene și există o listă europeană a țărilor terțe care nu cooperează. După cum știți, am luat uh, această inițiativă de a avea o listă la nivel național uh, cu inegalitățile existente uh, pentru unele companii nivelul este zero de cooperare, pentru altele 85%, dar asta nu este suficient. Însă s-au făcut progrese, s-a inițiat o dezbatere care a dus la anumite măsuri și există deja rezultate în urma aplicării acestor liste pentru a vedea ce companii au un comportament uh, bun sau nu. Însă această listă europeană, așa cum a sugerat Parlamentul European, se uh, va face pe baza unor criterii obiective și pe baza unui dialog permanent cu aceste țări pentru a asigura transparența fiscală concurența fiscală sănătoasă și echitabilă și o adevărată strategie externă. Iată deci care au fost cei patru piloni acestui pachet fiscal pe care vi-l prezentăm astăzi. Și aș mai face un comentariu uh, oarecum tehnic referitor la implementarea acestui pachet. Pachet care ne permite o implementare globală și coordonată a recomandărilor OCDE-ului. Care sunt parametrii esențiali? În primul rând, trebuie să evităm efectele geometriei variabile, pentru că nu toate statele membre sunt membre ale OCDE și să ținem cont de specificitățile pieței noastre interne. Pentru a evita o aplicare parțială sau inegală a măsurilor, care ar uh, uh, face să eșueze pachetul nostru și pentru aceasta e nevoie de o abordare comună. De altfel, există inițiative specifice care merg dincolo de recomandările făcute. Și aceasta pentru că noi am ținut cont de dezbaterea din cadrul Parlamentului și de dezbaterile de la Consiliu. Și, de asemenea, pentru că reprezentăm o Uniune cu un sistem de integrare mai puternic decât în cadrul OCDE-ului. În dezbatele noastre anterioare Câțiva eurodeputați au pus uh, întrebări în legătură cu competitivitatea și factorul de uh, atracție pe care îl reprezintă economia europeană. Și vreau să vă spun că pachetul propus astăzi nu este ostil acestei competitivități. Eu cred sincer că transparența și competitivitatea merg mână în mână și prevederile pe care le prezentăm astăzi vor evita un adevărat uh, mozaic de legislații naționale diferite și vor um, încuraja activitatea companiilor europene. Toate acestea vor duce la un sistem fiscal în Europa care să fie în favoarea companiilor, care să respecte regulile și să nu beneficieze uh, companiilor care nu respectă regulile. În încheiere, câteva comentarii. În primul rând, trebuie să vedem ce ne așteaptă pentru anul 2016 la nivelul Comisiei și a Parlamentului. După cum vedeți, acest pachet fiscal, care este foarte global și ambițios în același timp, probabil cel mai ambițios și cel mai global propus vreodată de către Comisie, s-au analizat aici în cadrul Parlamentului. Și totuși acest pachet nu este decât începutul unei serii de inițiative pe care le vom prezenta în următoarele luni. Mai avem un moment important în anul 2016, pentru că, după cum știți, anul 2016 va fi uh, anul nașterii CCCTB. Aceasta pentru a oferi un cadru optim companiile noastre pentru schimburile economice. Deci, este un proiect esențial și serviciile Comisiei lucrează acum pe marginea unei propuneri care trebuie făcută pe etape. Pentru că o abordare în glob, în bloc, nu ar fi convins Consiliul și îmi doresc întotdeauna să uh, facem posibilul și ceea ce se dorește. Posibilul, bineînțeles, uh, trebuie să treacă prin acordul dintre noi, dar și la nivelul Consiliului. După cum știți, există chestiuni care trebuie votate cu unanimitate și tocmai așa sunt uh, tratatele pe care trebuie să le respectăm. Deci uh, trebuie să mergem pas cu pas. Plecând de la pachetul de astăzi, Comisia își reafirmă încă o dată angajamentul în lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale. Așa cum am spus-o deja aici în fața dumneavoastră și o reiterez astăzi cu și mai multă forță, trebuie să luptăm împotriva acestei ineficiențe economice care duce la nedreptate socială. Actorii uh, cei mai cinstiți uh, și contribuabili de astăzi trebuie să suporte în mod incorrect costurile acestor uh, decalaje. E vorba de costuri considerabile pentru creșterea economică, pentru serviciile publice, pentru școli, pentru transporturile publice, pentru economie în general. Avem nevoie de mai multă justiție și transparență la nivelul fiscalității internaționale și, bineînțeles, pentru propria fiscalitate europeană. Măsurile luate în anul 2015 au reprezentat deja un progres deosebit în această direcție. După cum vă amintiți, directiva în ceea ce privește schimbul de informații asupra acordurilor fiscale pe care o așteptați atât de mult, iar pachetul pe care îl prezentăm astăzi reprezintă o altă etapă importantă și atât de necesară. Îmi doresc ca Parlamentul și Comisia să continue eforturile în lunile viitoare pentru ca transparența fiscală și fiscalitatea internațională să fie mai corecte și acestea să devină regula. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Dau acum cuvântul domnului Ramasur. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, Aș vrea să salut atât conținutul cât și calendarul pachetului pe care ni l-ați prezentat și care țin cont de recomandările adoptate la sfârșitul anului trecut de către Parlament. Salut de asemenea nivelul uh, de cooperare bună între instituțiile noastre și să regret absența președinției olandeze care ar fi putut să ne spună care sunt consecințele pentru cele șase luni de președinție pentru acest pachet. Parlamentul își va juca rolul în această perioadă, extinzând uh, dialogul către parlamentele naționale, parlamentele celor 28 de state membre din UE, și dincolo de această limită către parlamentele care sunt implicate la nivelul OCDE-ului. O vom face în luna mai. Ar trebui să înțelegem că sub presiunea opiniei publice după scandalul LuxLeaks, presiune pe care am adus-o la nivelul instituțiilor, practic se impune acum o schimbare de mentalitate. Afacerea Google este un exemplu de-a dreptul comic, pentru că ani de zile țările noastre și-au făcut concurență în secret pentru a vedea cine este mai generos din punct de vedere fiscal față de astfel de multinaționale și acum asistăm la o concurență cel puțin aparență, aparentă pentru a vedea cine face să plătească mai mult aceste companii multinaționale. Deci, a doua parte a propunerilor navoase, domnule comisar, armonizarea bazei fiscale pentru, bazei de impozitare pentru societăți la nivelul UE. În ceea ce privește publicarea rapoartelor pe țară pentru rezultatele companiilor. Ținând cont de această schimbare de mentalitate, probabil că unele companii vor face publice aceste rezultate pentru fiecare țară și vor vedea un avantaj comercial în aceasta. Celelalte vor urma exemplul și n-ar trebui ca comisia sau instituțiile să vină cu o propunere prea târziu. Mulțumesc! Onorevole Lamassur, nume del gruppo. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc, domnule Lamassur. Iar acum uh, dau cuvântul doamnei Ferrera pentru socialiști. Vă rog, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a felicita Comisia pentru că și-a împlinit promisiunea aceea de a prezenta o propunere ambițioasă ci de a da curs uh, unei uh, turnuri care reprezintă o schimbare istorică în ceea ce privește abordarea Uniunii Europene față de uh, problemele ce țin de impozitare. Comisia a jucat rolul unui lider și a răspuns îngrijorărilor publicului. Nu dorim ca impozitarea societăților să ducă la nedeptăți pentru societăți pe piața unică, o piață unde atât de mult depinde de aplicarea echitabilă a impozitelor și având în vedere constrângele cu care se confruntă bugetele naționale. Aș dori să-i mulțumesc Comisiei pentru că a răspuns inițiativei OCDE Cred că Uniunea Europeană ar trebui să nu mai urmeze OCDE, ci să joace un rol fruntaș în domeniul combaterii evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Eu așa văd lucrurile. Trebuie să mergem mai departe. Drumul a fost deja marcat uh, prin recomandările Comisiei Taxa Parlamentului și Comisia a recunoscut acest lucru. Adevărul e că în continuare există probleme. Trebuie să definim ce reprezintă de fapt un paradis fiscal. Noi am dorit ca propunerile să dea dovadă de mai multă ambiție. Din păcate, nu putem cere acest lucru la ora actuală. Aș dori de asemenea să scot în evidență faptul că Parlamentul European așteaptă ca această schimbare de filozofie să se reflecte și la Consiliul European. Și am uh, spus acest lucru în raportul nostru. Noi credem că rapoartele de țară ar trebui să fie făcute publice. Este singurul uh, mod în care putem uh, înainta în Uniunea Economică și Monetară și mi se pare bizar că președinția olandeză nu este prezentă la această dezbatere. Citez din raport, statele membre joacă un rol esențial în facilitarea evaziunii fiscale. Iată de ce trebuie să-și asume răspunderea și să facă orice efort posibil pentru a spori cooperarea în domeniul fiscal. Sperăm ca Consiliul să-și asume rolul. Pentru ECR, domnul Lunăs, un minut și jumătate. Îmi cer scuze. La ora actuală, sunt declarațiile din partea grupurilor. Procedura cartonașului albastru se va deschide imediat după aceea. Domnul Lunes. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vreau să fiu foarte sincer. Eu cred că comunicarea Comisiei nu e bună deloc. Vorbim de mai multe impozite, nu vorbim niciodată despre mai puține sau despre impozite reduse pentru întreprinderile mai eficiente. Știți, acestea nu sunt niște vaci de mulți. Ele uh, creează locuri de muncă și uh, securitate socială. Sigur că trebuie să ne asigurăm că toată lumea își plătește partea așa cum e corect. Uh, Uh, acest lucru se poate face prin schimbul de informații, prin colaborarea între autoritățile în domeniul impozitării, prin mai multă transparență, dar și prin uh, vigilență. Vigilența noastră trebuie să se manifeste în trei moduri. În primul rând, IMM-urile trebuie să poată să fie competitive, să le permitem acest lucru. Nu putem să permitem uh, concurențe neloiale între statele membre. Nu ar fi o idee bună să avem un impozit armonizat la nivel european. În al doilea rând, să nu fim orbi la contextul internațional. Comisia pune mai multe responsabilități și obligații prin legislația lor, mai mult decât uh, e necesar și, practic, ne împușcăm în rotulă. Uh, și în al treilea rând, nu cred. Se spune că nu vor fi uh, împovărate IMM-urile, se spune în textul uh, comisiei. Noi sperăm că într-adevăr va fi așa, pentru că numai să putem să ne asigurăm că nu va fi birocrație suplimentară, dacă ne asigurăm că toată lumea este sinceră și cinstit. Mulțumesc în numele ALDE, domnul Toirer, două minute. Ja, vielen Dank, Herr Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colege și colegi. Propunerea Comisiei Europene pentru două directive reprezintă într-adevăr un moment important în crearea unui context echitabil de concurență în Europa. Și asta a fost uh, și uh, concluzia la care am ajuns noi la Comisia Tax, uh, raport care s-a bucurat de aprobarea cu mare majoritate aici în plen. Iată de ce felicitări, domnule Moscovici, pentru propunerea dumneavoastră care um, toarnă într-un caracter obligatoriu propunerile OECD este esențial ca cele 28 de legislații fiscale naționale să nu creeze ca până acum lacune care să fie folosite de câteva concerne, îndeosebi internaționale, pentru a reduce sarcina lor fiscală la aproape zero. Când Sunday Times spune că în 2014 șase din cele uh, mai mari companii britanice nu au plătit impozite în Marea Britanie, deși au înregistrat uh, câștiguri mondiale de 30 de miliarde de lire sterline, ne dăm seama de amploarea fenomenului. Uh, și mai există mult de făcut pentru ca acele IMM-uri care nu folosesc aceste lacune fiscale să nu fie dezavantajate acestea au de plătit uneori uh, impozite de până la 26-28%. Iată de ce este important să creăm un cadru legislativ la nivel european care să creeze condiții echitabile de concurență. În uh, Elveția, în vizitele noastre, am văzut cum se poate crea aceste condiții de, cum se pot crea condițiile de concurență echitabilă. Schimbul automat de informații este absolut esențial, dar și crearea unei baze comune consolidate de impozitare a societăților când putem uh, aștepta o asemenea propunere? Și răspunsul vine din Statele Unite. Guvernul american dorește să facă presiune, consideră că concernele americane ar fi dezavantajate. Și eu doresc aici o afirmație din partea dumneavoastră. Uh, a fost nevoie ca Statele Unite să se miște pentru ca noi, Statele Unite și europenii, uh, să creăm un cadru care să evite în viitor planificarea agresivă fiscală. Mulțumesc pentru GUE, urmează Demazi, un minut și jumătate. Domnule Moscovici, Bernie Sanders, candidatul Main Street și nu Wall Street, a obținut un succes electoral la alegerile preliminare din Iowa. Sanders, ca și grupul meu, consideră că munca uh, este Uh, munca oamenilor este uh, dezavantajată în timp ce marile concerne nu plătesc impozite. Comisia Juncker, din păcate, merge mai departe. Business as usual. E de-al tre- cel de-al treilea pachet fiscal și, totuși, LuxLeaks s-ar putea repeta oricând. Pentru că concertele, concernele pot în continuare să își transfere 30% din profituri în țările cu regimuri fiscale mai uh, favorizante. Uh, Um, se consideră permis acest lucru și cu toate că spuneți că um, nu e voie să se transfere întreprinderile, există anumite situații în care um, există diferențe enorme între regimurile fiscale între uh, state membre. Și toată lumea plătește până la urmă mai multe impozite decât marile companii Google și celelalte. Comisia Europeană consideră că nu ar exista niște paradisuri fiscale în Uniunea Europeană. Nu există o listă neagră. Prin urmare, nu se poate asuma un rol de uh, verificare și de combatere a acestui fenomen. Eu cred că Comisia Europeană nu-și mai permite această poziție. Mulțumesc. Numele verzilor, doamna Jolie, un minut jumate. Monsieur le Président, monsieur... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Propunerile pe care le-ați prezentat reprezintă o etapă suplimentară pentru a bune capăt uh, uh, evaziunii fiscale a marilor întreprinderi. Și salut uh, taxa de ieșire care va permite fiscalizarea cel puțin odată a beneficiilor care ies în afara UE. Însă textele nu sunt complete, pentru că ele nu pun capăt practicilor fiscale cele mai cinice. Parlamentul sper să își exercite puterea de influență pentru a schimba acest text. Uh, nu vreau să uh, minimizez aici ceea ce s-a făcut, însă lucrurile nu avansează destul de rapid și responsabilitatea principală revine în primul rând statelor membre, care în spatele discursurilor duce în continuare o concurență fiscală uh, destructivă fiscalitatea ultra-avantajoasă, 3% pe 10 ani, care a fost acordată de ministrul britanic Osborne pentru compania Google, face parte din această dinamică care înșală spiritul de cooperare la nivel european. Domnule Moscovici, va trebui acum să oferiți mijloacele necesare tuturor, Parlamentului și societății civile, pentru ca guvernele să fie puse sub presiune, astfel încât în lunile următoare planul de acțiune antibep să fie completat și pentru ca în anii următori regulile elaborate să fie respectate de cele 28 de state. Iată de ce va trebui în sfârșit să aduceți o susținere clară față de caracterul public al raportării pe țară. Lupta împotriva nedreptății fiscale nu se câștigă doar uh, la Consiliu sau la Ministerele de Finanțe, pentru că șantajul a devenit uh, norma și miniștrii au devenit uh, principalii lobiști a intereselor principalelor companii multinaționale. Mulțumesc și acum domnul Acker pentru grupul FDD. There is a reason why tax E un motiv pentru care statele ar trebui să hotărească impozitele și nu Uniunea Europeană. Diversitatea culturilor în Uniunea Europeană înseamnă că fiecare stat membru are avantajele sale. Francezii au vinul, germanii au industria, spaniolii au turismul. Toate acestea nu au devenit clișee fără un sâmbură de adevăr. Fiecare din aceste culturi trebuie să-și reflecte punctele forte în sistemul fiscal. Acesta reprezintă o abordare pe care reprezintă un punct pe care trebuie să-l abordeze statele membre și nu Uniunea Europeană. Concurența între statele membre în sectorul fiscal le încurajează să ofere servicii de mai bună calitate în sectorul public. Pe piața unică, Google a putut alege să plătească impozitul cel mai mic pe care l-a putut găsi. Soluția europeană nu va fi aceea de a elimina lacunele, ci de a majora ratele de impozitare gonind astfel companiile care își plătesc impozitele acum în Uniunea Europeană, companii care își vor lua și locurile de muncă cu ele. Haideți să privim uh, ce a făcut Uniunea Europeană cu TVA. În, uh, legis- în temeiul legislației europene, statele membre trebuie să ceară permisiunea Comisiei pentru a reduce TVA. Haideți să privim uh, rata de 5% care, de impozitare care se aplică acelor materiale care economisesc energia. Uh, E o inițiativă bună pentru a scădea facturile și pentru a oferi încălzire cetățenilor în timpul iernii. Dar ce a făcut uh, Comisia Europeană? A eliminat uh, um, aceasta, această inițiativă. Până acum am văzut că Uniunea Europeană nu face decât să uh, limiteze inovarea și să reducă numărul locurilor de muncă. Oricine crede că Uniunea Europeană va veni cu o soluție aici nu e sănătos la cap. Mulțumesc. Urmează doamna Capel, două minute pentru ENF. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Moscovici. Concernul Alfabet, mama al Google, are o capitalizare de piață care o face cea mai valoroasă companie din lume. În același timp, autoritățile italiene consideră că în perioada 2009-2013 a uh, practicat evaziune fiscală în valoare de 27 de milioane de euro ca să nu mai uh, să nu uităm de faptul că trebuie recuperate încă impozite de la acest concern. Google a fost uh, dezvăluit ca fiind uh, un, unul dintre copiii problematici în Europa în scandalul LuxLeaks. Însă, din păcate, până la 100 19 uh, milioane de euro sau miliarde de euro se pierd în fiecare an la nivel european uh, pentru, din cauza uh, eroziunii impozitorii, din cauza evaziunii fiscale. Acest lucru nu poate să continue în continuare. Conceptul propus de comisie Uh, și anume o, uh, un pachet uh, anti-evaziune fiscală are trei piloni. În primul rând, colectarea în Uniunea Europeană a impozitelor. Aici, într-adevăr, recomandările Comisiei Taxe au fost luate în considerare. În primul rând, este vorba despre faptul că Profiturile trebuie să fie impozitate acolo unde sunt produse. În al doilea rând, mai multă transparență fiscală și aici Parlamentul, prin raportul Ferber, a cerut un schimb automat de informații. Comisia dorește acum să introducă o directivă privind colaborarea între autoritățile naționale și raportarea pe fiecare țară vine într-un moment potrivit, pentru că în decurs de șapte uh, luni trebuie să fie implementată acest schimb automat de informații. Un alt punct important este uh, asigurarea unui uh, nivel echitabil pentru uh, toate companiile și inclusiv pentru IMM-uri și apoi, sigur, trebuie identificate paradisurile fiscale, pentru că numai astfel poate să existe o taxă pe, un impozit pe profit uh, corect. Mulțumesc. În numele membrilor neafiliați, uh, domnul Epidideos. un minut. Grazie, signore președinte. Eh, Mulțumesc, domnule președinte Pentru a-i proteja pe investitori și pentru o bună creștere economică, uh, e nevoie de o povară a impozitelor care să fie echitabilă între companii. E adevărat că globalizarea și progresele tehnice au un impact direct asupra economiei, iar multinaționalele au uh, posibilitatea să eludeze uh, constrângerile fiscale din unele statele, state membre. În felul acesta, multinaționalele fac economii în uh, detrimentul contribuabililor. Va trebui să ținem cont și de specificitățile uh, fiecărui stat în parte și o fiscalitate echitabilă se poate face doar la nivel național prin politici adecvate pentru a putea susține interesele IMM-urilor care reprezintă uh, nu doar principalul element al economiilor naționale, ci și al economiei europene. Și pentru a evita pierderea de uh, mii de locuri de muncă, așa cum se întâmplă în ultimii ani în Grecia. Avem nevoie de o politică socioeconomică adecvată și de mai bună cooperare cu celelalte state pentru a împiedica multinaționalele uh, să uh, scape uh, prin uh, lacunele existente. Mulțumesc, domnul Zalba. Domnule comisar, pachetul prezentat săptămâna trecută de Comisia Europeană și de domnul comisar Moscovici, fără îndoială, luptă împotriva acelei uh, practici fiscale agresive pe care o practică numeroase companii și care a dăunat atât de mult IMM-urilor europene și bugetelor europene. Este, fără îndoială, un bun început. În Uniunea Europeană se pierd miliarde de euro în fiecare an uh, din cauza practicilor fiscale ale anumitor societăți, bani care ar putea să fie folosiți pentru servicii publice, precum învățământ, sănătate sau, de asemenea, pentru a crea locuri de muncă și a genera creștere. Nu putem accepta ca cetățenii și societățile europene, IMM-urile, după cum spuneam, care își dovedesc angajamentul și efortul clar, plătesc în cele din urmă mai mult din cauza unor mari companii care încearcă să evite uh, plătirea impozitelor. La Comisia Tax am făcut uh, multe eforturi pentru a scoate la iveală tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, acordurile între multinaționale și anumite state membre. Pentru noi, transparența este și va fi o prioritate. Acum a venit momentul să privim înainte, pentru a ne asigura că nu se vor repeta greșelile trecutului. Trebuie să înaintăm înspre o uniune fiscală pentru a evita intrarea într-un uh, război fiscal și pentru ca atât multinaționalele cât și IMM-urile să uh, fie supuse acelorași reguli de joc. După cum spuneam la început, cred că propunerea prezentată săptămâna trecută este un bun punct de plecare și trebuie să-i cerem domnului comisar să pună în aplicare această inițiativă pentru că ea să devină o realitate cât se poate de repede. Și are sprijinul acestei instituții. Vă mulțumesc, doamnă președinte și vă, domnule președinte și domnule comisar. Urmează domnul Simon, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. E interesant să auzim în această dimineață uh, propunerile domnului comisar Moscovici și ce se întâmplă în acest Parlament. Pe de o parte, sunt cei care spun, da, întreprinderile sunt vaci de mulți, trebuie să plătească și mai multe impozite. Dar întreprinderile multinaționale plătesc 1% sau mai puțin. Ce înseamnă mai puțin? Nu plătesc impozite deloc. Pe de altă parte, se spune comisia merge mai departe cu business as usual. Așa mi se pare că ne uh, subminăm activitatea pentru că am reușit prin Comisia Taxe să creăm climatul pentru ca Comisia să vină cu propuneri care să meargă mult mai departe decât tot ce s-a făcut în ultimii 10 ani. De aceea, împreună cu Comisia, trebuie să fim de aceeași parte a baricadei. Trebuie să ne asigurăm că întreprinderile, indiferent cât de mari sunt, uh, multinaționale să plătească un impozit corect, indiferent în ce țară își desfășoară activitatea. Trebuie să fie impozitate în mod corect, să plătească impozite. Dacă vrem acest lucru, atunci trebuie să citim cu atenție propunerile Comisiei și atunci putem să cerem Comisiei să fie mai curajoasă și să o susținem să meargă mai departe de ceea ce ne-a propus astăzi. De exemplu, să se ceară nu doar o publicare a impozitelor plătite pentru cele care au o cifră de afaceri de mai mult de 750 de milioane. Și marile întreprinderi, așa cum le-am definit uh, în alte documente să fie considerate ca începând de la 40 de milioane cifră de afaceri, pentru că astfel toți actorii importanți vor fi uh, supuși acestor uh, cerințe de uh, raportare. Transparență este un cuvânt cheie. Raportarea de la țară la țară uh, care să fie transmisă Comisiei de către statele membre va asigura transparența, astfel încât Comisia să poată să-și desfășoare activitatea în calitate de gardian al tratatelor. Noi dorim această transparență, dorim această, acest rol al Comisiei și Parlamentul, eu cred că vă va susține cu mare majoritate și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Simon, spune domnul președinte, există o cerere de cartonaș albastru din partea domnului Cristoforu. O acceptați? Vă rog. Bine. Mulțumesc. Nimeni nu se îndoiește de faptul că evaziunea fiscală trebuie, care este practicată de marile întreprinderi, trebuie să fie combătută. Ele trebuie să plătească aceleași impozite ca și celelalte întreprinderi, însă nu trebuie să uh, cerem uh, niște rate de impozitare uh, care să ducă la o uh, distrugere, la o subminare a întreprinderilor care acționează pe piața muncii, uh, inclusiv a IMM-urilor, pentru că acest lucru ar uh, duce la delocalizarea activității în afara Uniunii Europene. Trebuie să păstrăm uh, companiile în Europa, chiar dacă uh, le permitem rate de impozitare mai scăzute, importantă este transparența. Și trebuie să spunem foarte clar că nu e nevoie de o uniformizare, e nevoie de o competiție fiscală. Aveți 30 de minute pentru a răspunde. Vă rog, domnule Zimon, răspunsul dumneavoastră. Da, dar astăzi nu vorbim despre o uniformizare a impozitului pe profit. E vorba despre un context în care se vorbește uh, despre armonizarea tax, uh, bazei de impozitare a întreprinderilor, pentru că despre asta e vorba. Vrem să știm care sunt sumele care trebuie supuse impozitării. Statele membre trebuie să aibă ocazia să vadă și să poată calcula foarte clar Uh, venitul întreprinderilor, profitul acestora și respectiv impozitele pe care trebuie să le plătească. Avem nevoie de transparență, trebuie să știm care este baza de impozitare. Doar apoi are rost să discutăm despre ratele de impozitare. Doar apoi putem să vedem dacă trebuie să se plătească impozitele prin uh, întreprinderile mamă uh, și să nu se mai permită situația în care multinaționalele să scape de la impozitare. Mulțumesc, domnule Zimon, domnul Doamna Fox, un minut jumătate. Domnul Fox, mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar Moscovici. Eu pot să urez doar cu jumătate de gură bun venit propunerii dumneavoastră de a introduce noi reguli în domeniul taxării. Cred că cererea către companiile multinaționale de a transmite informații despre vânzări și despre uh, toate le, tranzacțiile pe care le întreprind este un lucru destul de periculos, pentru că eu cred că, deși transparența este foarte importantă în agenda G8 și în foarte multe state au, au salutat uh, sistemele de uh, impozitare noi, uh, Comisia are dreptate atunci când spune că ea nu, statele membre nu pot să rezolve această problemă singure. Însă sper, domnule comisar, că vă dați seama că Uniunea Europeană singură nu va putea să gestioneze această problemă, pentru că ea va trebui să fie rezolvată la nivel internațional mai degrabă decât la nivel european. Și teama mea este că există la Comisie persoane și în acest Parlament la fel care văd această problemă ca o scuză din nou pentru mai multă Europa. Eu nu susțin niciun plan de o uh, bază comună de, pentru uh, o impozitare a corporațiilor, pentru că mi se pare că statele membre trebuie să poată în continuare să decide despre politica lor fiscală. Prin uh, acționarea prin intermediul OECD, noi putem să ne asigurăm că statele membre își îndeplinesc obligațiile și rămân și competitive pe piețele internaționale. Trebuie să ne asigurăm ca toate companiile multinaționale să își plătească impozitele așa cum este echitabil și singurul fel de a putea asigura acest lucru este să menținem baza de impozitare joasă și în același timp codul de impozitare simplu. Domnule Fox, aveți o întrebare de la domnul Etheridge. Acceptați această întrebare? Domnule Etheridge, vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Bună dimineața, domnule Fox. Foarte interesant să auzim în discursul dumneavoastră că vorbiți despre concurență, despre întreprinderi și stimularea acestora și doriți o bază de impozitare uh, la nivel internațional. Considerați noastră însă că această bază de impozitare este un lucru care trebuie să fie acceptat de către toți, dar, Uniunea, dar uh, Marea Britanie să spună nu tot timpul și dacă așa s-ar continua, dacă ar trebui să luați acum o decizie despre referendum, ați vota pentru dacă taxa pentru corporații ar fi parte din uh, pachet? Mulțumesc pentru această întrebare. Sunt foarte recunoscător pentru faptul că politicile fiscale rămân în competența exclusivă a statelor membre și că statele membre pot să aibă un drept de veto. Și sunt convins că um, orice guvern conservator acum și pe viitor va da veto pe baza de impozitare comună pe corporații, deci nu cred că se va întâmpla așa ceva. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Fox. Acum uh, are cuvântul doamna Cora van Nieuwenhausen. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, este vorba de un pachet pentru combaterea evaziunii fiscale și a planificării agresive uh, fiscale. Da, obiectivul este uh, unul foarte frumos. Fiecare trebuie să plătească un impozit și cetățeanul obișnuit, dar și IMM-urile și marile corporații. Ne propunem să atingem obiective importante, dar suntem încă departe de a atinge acest obiectiv. Nu trebuie să ratăm șansa și îmi pare rău că nu există un studiu de impact care să se fi făcut. Regret de asemenea că nu e foarte clar contextul internațional, pentru că trebuie să rămânem competitivi pe plan internațional și există și o serie întreagă de neclarități în ce privește definițiile, uh, pentru că trebuie să existe și niște prevederi anti abuz Eh, din păcate, eh, există încă diferențieri și până la urmă lucrurile vor fi clarificate doar de Curtea Europeană de Justiție, deci de juriști. Nu asta ne dorim, ar trebui să îmbunătățim legislația. Mulțumesc. Aveți eh, o întrebare, doamna Van Nivenhausen. Doamna Grapini dorește să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Vă rog, doamna Grapini, aveți cuvântul președinte stimată colegă ați vorbit uh, de un studiu de impact necesar vreau să vă întreb uh, referitor la afirmația domnului comisar că uh, imm urile suportă o presiune de trei ori mai mare a fiscalității decât companiile mari credeți că rezolvă acest pachet problema small business act prin care trebuie să se facă testul imm urilor? credeți că se rezolvă prin acest pachet legislativ problema imm urilor? Domnule președinte, nu pot să apreciez acest lucru pentru moment. Oricum, e păcat pentru că trebuie să ne gândim la această agendă de îmbunătățiri legislative propusă de vicepreședintele Comisiei Timmermans. Am putea rezolva lucrurile eh, și pentru IMM-uri. Noi, în calitate de eurodeputați, am putea să eh, declanșăm un studiu de impact dar este o șansă pe care am ratat-o. Mulțumesc foarte mult pentru un minut și jumătate acum, doamna uh, Risa Matias. Vos intenções e da boa vontade, a proposta da Comissão. Mulțumesc, domnule președinte. Știm foarte bine că fondurile noastre sunt din ce în ce mai uh, reduse și că această situație provoacă un scandal. Uh, Um, acest lucru pune sub semnul întrebării felul în care se construiește Uniunea Europeană, pentru că se pierd miliarde de euro uh, prin evaziune fiscală și există apoi, în consecință, reduceri bugetare în materie de învățământ, în materie de educație și e clar că entitățile cele mai afectate sunt IMM-urile și în, în, uh, în, uh, cetățenii. Este clar că acest lucru ar trebui să fie publicat, avem nevoie de transparență și aș vrea să vă întreb, domnule uh, comisar, când anume la comisie se vor lua măsuri, măsuri concrete uh, pentru a invita aceste multinaționale să regularizeze situația lor? în momentul în care vorbim și despre paradisuri fiscale, în momentul în care vorbim despre uh, uh, reședință fiscală permanentă, Uh, e clar că aici trebuie să tragem semnalul de alarmă, pentru că e vorba de încrederea pe care o au în noi cetățenii europeni. Așa că, domnule comisar, când vorbesc de încredere, Mă refer la întregul proiect de construcție europeană și noi trebuie să demonstrăm cetățenilor europeni că acest proiect valorează mai mult decât interesele acelor multinaționale care par să fie protejate de către această comisie. Domnul Scott, doamna Scott Cato, mulțumesc. Sunt comisie că pachetul Comisiei uh, în domeniul impozitării încurajează multinaționalele să-și folosească relația foarte bună cu guvernele pentru a face tot ceea ce le place. Dar cred că această guvernare în cerc restrâns trebuie să se termine cât mai repede. Știu că domnul, uh, că ministrul de finanțe George Osborne dorește să facă ceva concret la Londra, dar la Bruxelles uh, face tot ce poate pentru a se asigura că aceste propuneri nu se transformă în legi. M-am bucurat să văd că aude, uh, că cere, de, uh, cere raportarea de la țară la țară a um, um, veniturilor și, de asemenea, Totuși, trebuie să vă amintesc că noi am votat în această, acest plenar împotriva unui amendament care să poată realiza acest lucru. Însă, în continuare, există mulți cetățeni care sunt uh, cei care plătesc partea cea mai mare a contribuțiilor. Ne-am săturat de politicienii care se facă zgomot atunci când există scandaluri, dar după aceea votează pentru a proteja corporațiile și pentru a face, de fapt, uh, afaceri cu impozitele și cu aceste corporații. Trebuie să se termine odată cu evitarea și uh, um, plătirii impozitelor cu evaziunea fiscală și eu o să fiu foarte atentă să văd cum votează domnul Osborne atunci când uh, acest pachet de la Comisie ajunge la Consiliu. Trebuie să vedem ce se întâmplă în acțiuni, iar uh, cetățenii britanici nu o să-l ierte dacă continuă să protejeze corporațiile și întotdeauna vorbește frumos, dar nu face nimic. Mulțumesc. Domnul Zani are cuvântul acum un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Despre această propunere trebuie să spun că s-ar potrivi uh, cel mai bine o expresia a făcut muntele, a născut un șoricel, cum zicem noi. Eu cred că, de fapt, probleme foarte grave se încearcă să se fie rezolvate cu instrumente foarte puțin uh, adecvate. Așteptăm mai mult curaj de la Comisie, pentru că, de fapt, după aceea trebuie să avem și acordul Consiliului pentru acorduri satisfăcătoare și știm care este atitudinea unor state membre, pentru care faptele vorbesc mai mult decât toate cuvintele. Acum avem președinția olandeză și poate că se încearcă găsirea unui acord pentru ca să existe avantaje fiscale pentru ca să um, fie atrase întreprinderi pentru partenerii europeni. Însă așa s-a întâmplat de multe ori și în Luxemburg uh, când a fost domnul Juncker, de altfel, prim-ministru. Uh, Iar Comisia Europeană nu zice nimic despre aceste practici rușinoase, pentru că știe foarte bine că nu există nicio voință comună la nivelul european pe această temă. Mai degrabă e o concurență de profit, încercare de a profita pe spinarea țărilor vecine și aceasta multinaționale întotdeauna fiind câștigătoare în fața întreprinderilor mici. Această propunere a Comisiei ei nici măcar nu se referă la o raportare pentru fiecare țară care să fie publică, pentru că asta este ceea ce vor cetățenii europeni. Este singura manieră pentru ca acest instrument să fie eficient. Transparența trebuie să fie cheia tuturor lucrurilor și în momentul de față Știm exact cum acționează multinaționalele și statele membre pe tema aceasta. Foarte multe cuvinte în care vor să colaboreze, dar după aceea nu dau disponibile documente de care ar fi nevoie sau mm, informații compromițătoare, așa cum s-a întâmplat și în uh, ceea ce am constatat în Comisia Taxe. Mulțumesc, domnule Dani. Domnul Munu are cuvântul acum un minut. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule comisar, Comisia Europeană a prezentat săptămâna trecută două texte pentru a îmbunătăți lupta împotriva evaziunii fiscale. Deci eh, și noi susținem planul Axis și optimizarea eh, modului de impozitare. Suntem favorabili unui schimb eh, de experiențe între administrații, dar nu acceptăm ideea de a furniza informații legate de activitatea economică a întreprinderilor pentru că există aici și uh, prevederi în cadrul OECD și cred că procentajul de 10% este rezonabil, nu de 30%. Trebuie ca și multinaționalele să înceapă o procedură de redresare. Franța, de altfel, solicită acest lucru în Comisia Taxe pentru că în felul acesta sute de milioane de euro ar putea să intre în uh, buzunarele publice. Deci, eh, din păcate, eh, domnule Moscovici, compatrioții noștri nu au apreciat activitatea dumneavoastră când ați fost ministrul finanțelor. Eh, aș vrea ca acum contribuabilii să nu ajungă la o impresie asemănătoare. Mulțumesc. Următoarea intervenție, un minut 30. Dragi colegi, problemele subliniate în ultimele săptămâni s-au dezvăluite de către Google UK. Nu vor dispărea așa de singure. Noi trebuie să acționăm și apoi uh, o, un sistem de impozitare corect, uh, evitarea evaziunii fiscale, acestea sunt elemente importante. Și e clar că avem nevoie de mai multă coordonare, de mai multă cooperare, avem nevoie de o susținere reciprocă în felul în care, în care funcționează soluție uh, pentru fiecare țară în parte. Și e clar că avem aici o agendă de lucru subliniată și de către OCDE, un plan din partea Comisiei, și, de asemenea, și dorințe din partea Parlamentului. Dumneavoastră ați vorbit despre implementarea anumitor recomandări și vă sprijin. Eu sper că foarte curând veți avea sprijin și din partea ministrilor de finanțe la Consiliu. Însă acesta este doar un început. E nevoie de implementarea tuturor măsurilor necesare. Trebuie să luptăm pentru implementarea lor nu numai în Uniunea Europeană, ci peste tot în lume. În al doilea rând, Există un set de recomandări specifice ale Uniunii Europene, cum ar fi, spre exemplu, un cod de conduită, o mai bună implementare uh, a regulamentelor în vigoare, însă și proiectul CCCT este unul foarte, foarte important. Uh, Uh, acesta ne va permite nu numai să reechilibrăm sistemul de impozitare fiscal, ci va reprezenta și un mediu mai bun pentru întreprinderile europene. Și sper că vă veți putea uh, bucura de sprijinul tuturor parlamentarilor din uh, Parlamentul European și să sperăm că noul sistem va funcționa cât mai bine. Mulțumesc foarte mult și urmează domnul Baie două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. În urma LuxLeaks și a problemelor din uh, Elveția, ne-ați prezentat mai multe pachete fiscale pentru a încerca să frânați frauda fiscală a multinaționalelor și cred că noastră nu v-a fost uh, frică și ați uh, reușit să faceți cât foarte multe în Europa pentru o fiscalitate mai echitabilă și mai solidară. Sigur că totul nu e perfect, dar totuși mergeți în direcția care e bună și de aceea vreau să vă spun că noi vă susținem pentru ca să mergem mai departe în această problemă. Unele din propunerile noastre urmează recomandările Comisiei Speciale Taxe, altele sunt mai prudente decât acestea. Noi am propus în uh, raportul final de a avea un schimb automat uh, de informații în ceea ce privește veniturile fiscale ale țărilor membre. Noastră ați preluat această măsură, dar ați evitat totuși această ultimă recomandare și mi se pare foarte păcat, având în vedere ultimele schimburi de opinii. Noastră spuneți însă că vreți să mergeți mai departe, așa că mă bucur. E vorba de un nou pachet, e vorba de un pas în bună direcție pentru ca să putem putem combate evaziunea și frauda fiscală. Mă mai gândesc însă la două măsuri din raportul Comisiei Speciale Taxe, schimbul automat de informații în cadrul Country by Country Reporting și pachetul cu privire la um, fiscalitatea consolidată. Dar, ui, dar lipsește un element esențial, acest ultimul, și anume crearea unor zone de profit al multinaționalelor care ar putea să le oblige pe acele companii să plătească impozite în țara în care uh, au uh, obținut acel profit și nu în paradisuri uh, fiscale. Știm că există un sistem acum care nu funcționează din cauza paradisurilor fiscale, dar sigur că modelul social al societăților noastre, adică finanțarea prin profit a, a sănătății, a securității sociale, a educației, ar fi o bună variantă. Oricum, domnule comisar, ați prezentat un pachet fiscal care nu are ca obiectiv uh, armonizarea fiscalității în Uniunea Europeană. E foarte dificil de pus în aplicare, mai ales că e nevoie de o propunere mai justă, mai echitabilă în uh, domeniul uh, fraudei și evaziunii fiscale și sper ca și Parlamentul să vă urmeze pentru ca să putem după aceea merge mai departe și am auzit multe păreri în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Luche are cuvântul, dar văd că nu este în sală. Dacă nu este, atunci îi dau cuvântul doamnei Harkin. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut uh, acest pachet pentru evitarea evaziunii fiscale, pentru că multe din marile corporații practic exploatează oameni uh, și beneficiază de legi care sunt neechitabile. Deci, OECD estimează că această evaziune pe plan global este între 100 și 140 de miliarde de uh, dolari pe an. Deci uh, sunt sume uriașe uh, pierdute care ar putea fi utilizate în beneficiul cetățenilor. Deci inițiativa BEPS a OECD încă în din punct de vedere al Comisiei, este insuficientă, pentru că de fapt nu ar trebui să dăunăm competitivității eh, corporațiilor europene. Noi trebuie să avem un răspuns care să fie adecvat, proporțional. Deci Consiliul, Comisia și Parlamentul, eh, când analizează această problemă, trebuie să aibă în vedere eh, rolul consumatorului și printr-un o raportare de la stat la stat am putea să ne atingem obiectivele. Mulțumesc Mulțumesc, domnule președinte. Întreprinderile multinaționale nu plătesc impozitele cuvenite și nu au făcut acest lucru în ultimele decenii și asta cu colaborarea guvernelor europene din Uniunea Europeană și asta se transpune într-o deteriorare a situației economice, într-o perturbare a liberei circulații a capitalului și multinaționalele obțin din ce, mai mult, din ce în ce mai multă putere. Și ne iată că ne regăsim într-o situație de inegalități sociale de, în momentul în care se aplică această abordare ultraliberală în Uniunea Europeană. Ce vom face acum? Va trebui să evaluăm rezultatele acestui pachet odată ce acesta va fi aplicat. Însă nu se spune nimic despre acele întreprinderi care, din punct de vedere fiscal, se bizuie pe bunăvoința uh, guvernelor europene. Acum, vi s-a cerut s-a cerut să se facă un studiu și dumneavoastră ați cerut la PricewaterhouseCoopers să facă un astfel de studiu pe acest subiect. Și aș dori să știu dacă se dorește menținerea nivelului de 80-90%. Nu trebuie să uităm cine anume transmite aceste fonduri care rezultă din evaziune fiscală către paradisurile fiscale. Nu trebuie să uităm acest lucru, cum ar fi țări, cum ar fi uh, uh, Olanda, Elveția, Luxemburg. Uh, sunt țări care rămân în afara acestor uh, liste, deci ar trebui să acționăm. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dumneavoastră veniți din Franța din ce în ce mai puțin țara drepturilor omului, trebuie constatat asta, dar în continuare țara iubirii și a romanțelor și trebuie să recunoaștem asta. Deci în Franța nu ne precipităm asupra obiectului iubirii, ci trecem prin etapa preliminară de încălzire. Problema e că în materie de fiscalitate, după Offshore Leaks, după Lux Leaks, preliminarele acestea tot continuă, durează. Așa că vine un moment că la un moment dat trebuie să treci la pactul respectiv, fără de care obiectul iubirii dispare dezamăgit și atunci ce vom face? Ce înseamnă să treci la acte? Așa cum a spus și dumneavoastră, să impozităm, să impunem, de fapt, o reportare, raportare țară pe țară, pentru a ști exact unde e situația fiscală cea mai favorabilă. Deci, multinaționale trebuie să declare uh, nu numai profitul pe care îl au și impostul pe care îl plătesc, și câte persoane au angajat, câte posturi au, câte uh, reduceri fiscale primesc în diferite țări. Și asta e interesant pentru toți cetățenii europeni de știut. Și noi trebuie să aplicăm în mod integral recomandările OCDE. Ori eu constat că în pachetul pe care îl propuneți și care de data asta chiar merită eticheta de pachet, uitați anumite lucruri. Spre exemplu, clauza de antiabuz și e o recomandare, dar nu o obligație. Cred eu că regulile în ceea ce privește Foreign Control, Control Companies. De asemenea, sunt reguli care nu au fost în mod integral preluate. Dar trebuie să mergem și mai departe, pentru că OCDE nu a putut să se ocupe de absolut tot. Uh, dacă e să ne gândim la diferite uh, tehnici și instrumente fiscale care au fost ignorate de către OCDE, eu cred că dumneavoastră o să trebuiască să uh, umpleți aceste neajunsuri, să le completați în legislație. Și în final, trebuie să avem o bază de impozitare comună. Și trebuie să înțelegem exact care, ce înseamnă profitul ca și noțiune și să-l definim în mod obiectiv între diferitele state membre, aplicând un, un, o, o rată minimă de, pentru început. Și noastră ați menționat acest lucru în discursul dumneavoastră. Deci spuneți că vreți să treceți la actul respectiv. Eu vă cred, dar atunci haideți să o și facem. A venit momentul, mai mult decât momentul. Și acum întrebarea pe care ne putem pune este următoarea. Da, de fapt, statele membre sunt gata să iubească justiția fiscală așa cum o iubește Pierre Moscovici? Trebuie să ne uităm la reacția, eu știu, ducatului Luxemburg, altor țări, cum ar fi țara mea, față de decizia recentă a colegului dumneavoastră, Vestager. Ideea e că trebuie să suscităm așa dorința și să sperăm că și Comisia va fi în măsură să inițieze această dorință arzătoare din partea statelor membre, în așa fel încât să punem capăt acestui scandal al fraudei fiscale care a penalizat micul contribuabil modest, IMM-ul. Mulțumesc, domnul Mac. Un minut, vă rog. Pane comisari, podle vás daňová konkurence Domnule comisar, după părerea dumneavoastră, este ceva rău să existe o competiție fiscală? Eu cred că această competiție fiscală îi protejează pe contribuabil eh, eh, față de anumite nedreptăți. De pildă, în Elveția, Constituția îi apără pe contribuabil. Dar eh, eu cred că există doar această posibilitate până la urmă în favoarea uh, contribuabilului de a exista o competiție. Dumneavoastră vorbiți despre o politică agresivă în domeniul fiscal, dar eu cred că politica dumneavoastră, domnule comisar, este una agresivă. Domnule comisar Moscovici, vă doriți o revoluție fiscală, dar nu aveți dreptul să o practicați pentru că uh, tratatele nu permit Uniunii Europene să opereze o armonizare a fiscalității. Să știți că articolul la care vă referiți dumneavoastră se referă la piața comună internă, nu la sistemul fiscal. Eu cred că dumneavoastră încercați până la urmă niște trucuri fiscale pentru a atrage cât mai mulți bani în propria vistierie. Deci eu cred că ar trebui să nu determinăm marile corporații să părăsească țările noastre, ci mai degrabă să inducem să și să reducem uh, până la urmă fiscalitatea. Următoarea intervenție, domnul Darius Rosati. Mulțumesc. Într-adevăr, fenomenul evaziunii fiscale duce la o reducere a veniturilor fiscale în statele membre. E de fapt o sursă de concurență neloială între companii. Și sunt de acord că încercarea de a rezolva această problemă de la caz la caz în statele membre nu a dus la un rezultat până acum și de aceea salut propunerea Comisiei de a reduce radical acest fenomen prin adaptarea unei propuneri, incluzând aici o directivă pe evaziunea fiscală și o directivă administrativă pe cooperarea administrativă în domeniul fiscal. Importanța majoră vine aici de la directiva împotriva evaziunii fiscale, care se bazează pe șase instrumente împotriva evaziunii și fraudei fiscale. Unul din aceste instrumente este o mai bună reglementare a unor mecanisme care există în momentul de față și limitări în ceea ce privește mutarea activelor în străinătate și plătirea taxelor în alte state membre și se bazează și pe o compensare în cadrul corporației dintre pozițiile din buget. Această inițiativă a fost salutată de către OECD și totul trebuie să fie însă în continuare în armonie cu tratatele noastre și cu principiul de subsidiaritate și de proporționalitate de care nu trebuie să uităm. Nu trebuie să avem nicio armonizare fiscală și, uh, de asemenea, noile reglementări nu trebuie să fie o sarcină pe umere, umerii companiei. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Cofod? Acum două minute, vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte stimate domnule comisar înainte de toate aș dori să vă mulțumesc așa de mult pentru prezentarea acestui pachet. Uh, e un pas important înainte pentru a avea un, un, un sistem de impozitare echitabil în Europa. Și deci, e fără nicio îndoială, multinaționalele și evaziunea fiscală reprezintă o amenințare pentru bunăstarea statelor noastre și pentru competiția echilibrată în Uniunea Europeană. E vorba de 2000 de euro de, ce, de pe cap de uh, locuitor în Europa în materie de evaziune fiscală și ceva pur și simplu fricoșător. Nu putem accepta acest lucru. Bani care ar putea fi utilizat pentru școli, pentru copii, pentru tineret, pentru a investi în uh, servicii de bunăstare. Uh, eu cred că aici e vorba de mult mai multe la mijloc. Uh, ne putem pune întrebarea care este rolul fundamental al statului în bunăstarea tuturor 35 de multinaționale evită, uh, practică evitarea fiscală, evaziunea fiscală și ele au mai multă putere decât statele, pur și simplu. Sistemul actual de impozitare este nedrept pentru că duce la inegalități. Multinaționalele uh, încalcă legea, atunci trebuie să fie pur și simplu pedepsite, aduse în fața justiției. E vorba de un sistem care este pur și simplu stricat, nu mai funcționează. Și trebuie să ne punem întrebarea de ce întreprinderile multinaționale, de fapt, vin și operează oarecum în partea uh, de umbră a economiei. Există un acord între SUA și Elveția în ceea ce privește schimbul automat de informații uh, Însă noi avem nevoie de transparență, de transparență între toate autoritățile fiscale din statele membre. Și așa cum ați spus pe bună dreptate, avem nevoie de o raportare țară pe țară. Și trebuie să avem această raportare, să știm unde anume și cât plătesc multinaționale ca și taxe, pentru a verifica dacă plătesc toate taxele cuvenite. Așa că sper, domnule comisar, că veți reuși să ajungeți la acest sistem de, de raportare țară pe țară, pentru că e singura modalitate pentru a putea garanta în continuare uh, plătirea uh, taxelor și până bunăstarea tuturor. Domnul Ron Lerner, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Competența pentru impozitarea corporațiilor se află în mâinile statelor membre. Aceasta este o chestiune problematică, pentru că o planificare agresivă a fiscalității Ehm, are loc pe de altă parte pe plan internațional. În decembrie am adoptat o rezoluție și sperăm ca ehm, demersurile noastre să se reflecte și în activitatea Comisiei pentru că e limpede că este nevoie de o mai bună coordonare pe plan internațional pentru a putea evita sistemele de impozitare care ehm, până la urmă constituie o povară pentru IMM-uri și avantajează marile corporații. Zuckerberg eh, de la Facebook eh, a spus că o mare parte din averea sa privată eh, o pune la dispoziție publicului larg pentru acțiuni de binefacere, dar e foarte bine să mai bine și-ar plăti impozitele și ar trebui să-l ajutăm. Următoarea intervenție, un minut și 30 de minute, domnul Gigoi. Domnul Ferber, mulțumesc. Stimate domnule comisar, dragi colegi, cred că trebuie să constatăm în primul rând că aici uh, lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale și concurenței neloiale trebuie să fie începută în fine. Însă m-aș bucura ca cei care chiar uh, trebuie să acționeze în calitate de instituție sau de state membre ar trebui uh, să fie aici, pentru că văd că Consiliul momentan e absent. Aceasta este unul din problemele cele mai mari. Președinția prin rotație este absentă, ceea ce este un semn destul de interesant. Sunt destul de dezamăgit de faptul că cei care sunt cu adevărat uh, de vină încearcă să nu poarte această dezbatere și m-ar bucura, domnule comisar, dacă ați constata că dumneavoastră faceți propuneri care merg în direcția care trebuie pentru a avea o concurență echitabilă în sistemul fiscalității, dar să fie chiar cu adevărat echitabilă, să fie fair și nu unfair. Și de aceea aș saluta această propunere și m-aș bucura dacă statele membre care s-au pus de acord la nivel de OECD să preia măcar inițiativa BEPS pentru a o susține. Sper să fac acest lucru, pentru că eu am fost raportor pe tema uh, hotărârilor fiscale și statele membre nu au arătat aici mult angajament atunci când a fost vorba de un pic de mai multă transparență în uh, domeniul hotărârilor fiscale. Speranța mea este așadar ca Consiliul să încerce să se motiveze un pic mai mult și vreau să încurajez Comisia să colaboreze cu noi strâns și să mai crească presiunea pe statele membre pentru că ar fi în interesul contribuabililor, adică celor care nu pot să scape de această obligație de a plăti impozitele, IMM-urile, angajații, aceia ar fi cei avantajați dacă am găsit o soluție bună. Mulțumesc. Domnul Morel are cuvântul acum un minut și jumătate. Vă rog, Emanuel domnule președinte Comisarul Moscovici a spus că trebuia să acționăm repede și uh, cred că împărtășim cu toții această dorință. Și din acest punct de vedere, măsurile pe care le-a prezentat în această dimineață sunt în mod incontestabil un semnal pozitiv. Da, am ascultat colegii care spuneau că până la urmă măsurile acestea nu sunt la înălțimea revoltei sănătoase și legitime din partea cetățenilor europeni ca urmare a afacerii LuxLeaks. Lux da, sincer, dragi, dragi colegi, haideți să măsurăm și drumul pe care l-am parcurs. Există astăzi o serie întreagă de măsuri propuse astăzi pe care nici măcar nu le-am fi putut imagina acum câțiva ani de zile doar. Trebuie să identificăm și rezistențele acolo unde există, domnule Lamberts, pentru că nu doar Comisia nu e doar comisarul Moscovici, ci trebuie să ținem seama și de Consiliu. Și acolo sunt rezistențe și trebuie să recunoaștem faptul de asemenea că e vorba doar de o etapă, o etapă în care trebuie să fim în măsură să înregistrăm progrese pentru a armoniza lucrurile în materie de impozit. Trebuie să avem progrese în ceea ce privește raportarea pentru fiecare țară în parte, mai ales în domeniul transparenței, pentru că i-am ascultat pe colegii din dreapta hemiciclului care spuneau că transparența uh, pune, poate pune probleme, dar nu pune nicio problemă din punct de vedere a concurenței între întreprinderi. Acum trebuie să mergem mai de departe, e clar că e nevoie de măsuri care să fie extinse către alte multinaționale. Astăzi e vorba de doar 10 până la 15% din multinaționale în sistemul de raportare. Ci trebuie să mergem și mai departe, mai departe și în materie de publicitate pe care o facem față de această raportare țară cu țară. Dar, dragi colegi, haideți să recunoaștem, mergem în direcția potrivită. Poate ar trebui mai repede, dar cred că putem avea un parteneriat fructu- uh, rodnic cu Comisia, dar trebuie să vedem și reacțiile la Consiliu. Mulțumesc! Domnule Morel, aveți o întrebare, un cartonaș albastru. Domnul Lambert, vă rog. Da, domnule Morel, m-ați uh, numit pe mine, dar aș vrea să nu interpretăm în mod greșit ceea ce am spus eu. În momentul în care am spus că preliminarele, situația aceea preliminară este importantă, uh, trebuie să nu uităm că acolo există și substanță, nu doar actul ca atare are doar substanță. Deci, preliminarele, pregătirea lansată de comisie are substanță, dar că la un moment dat zic eu că a venit momentul să trecem și la fapte. Vă rog, răspundeți. Stimate coleg Lamberts, nu sunt sigur să, că am înțeles prea bine metafora dumneavoastră, că s-ar putea să ajungem la niște, la un derapaj aici. În fine, ceea ce vreau să spun și o să fiți de acord cu mine, în momentul în care îl ascultăm pe domnul Moscovici, ne dăm seama că avem exact același obiectiv. Și domnul Moscovici chiar își asumă dorința aceasta. Comisia aceasta e mai politică decât cea precedentă. Își dorește o raportare țară cu țară. Noastră vă grăbiți, vreți să trecem repede la fapte, la acte. Bun, foarte bine, și eu vreau, dar haideți până atunci să ne recunoaștem uh, eforturile și aliații și să vedem pe cine mai trebuie să convingem. Mulțumesc, domnul Vandală, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul Comisiei merge mult mai departe decât ceea ce s-a convenit pe plan internațional iar marja de mișcare pentru o competiție sănătoasă, inclusiv din punct de vedere fiscal, este limitată într-un fel. Climatul investițional în Europa este afectat. Comisia spune că dorește să creeze uh, condiții concurențiale bazate pe fair play pentru toată lumea. E minunat, dar uh, nu cred că acest lucru uh, se va putea realiza știu uh, ce se întâmplă în țările de jos în legătură cu taxarea uh, corporatistă. Uh, poate că și alții ar putea să mm, folosească acest model, nu știu, pentru că este nevoie de, și de o bază comună de măsurare a fiscalității corporatiste. Și uh, prin acest CCPT, până la urmă, uh, se uh, transformă sistemul fiscal într-unul comunitar și nu cred că este benefic demersul pentru multitudinea noastră. Domnul Caras, un minut jumat. Domnule președinte, domnilor și domnilor, punerea în aplicare a cerințelor noastre împotriva evaziunii fiscale, a fraudei fiscale, a inegalității fiscale între mari și mici, începe să prindă aripi și e foarte bine acest lucru. Propunerea celor șase măsuri obligatorii pe care le-a impus Comisia nu, e, nu preia numai punerea în aplicare a acordului OECD, ci merge dincolo de acesta și mi se pare foarte corect și foarte necesar și de aceea salutăm această propunere. Noi dorim ca aceste șase propuneri să fie puse în aplicare cât se poate de repede și să fie bătute în cuie. Chiar dacă știm că mai sunt multe lucruri nerezolvate, de exemplu, baza de impozitare comună pentru corporații, așteptăm o propunere în acest sens, aceasta a mai rămas deschisă. De asemenea, raportarea specifică pentru țări, pentru multinaționale, de asemenea, avem propuneri în acest sens din partea Parlamentului, deci așteptăm o acțiune din partea Comisiei. E important să se respecte și directiva privind TVA-ul. Domnule Langen, ați spus de multe ori această nevoie, ați menționat-o. Și e clar că trebuie să fie pedepsiți cei care fac infracțiuni și nu să plătească toată lumea pentru infractori pentru cei care nu vor să-și plătească impozitele și atunci banii să intre înapoi în buzunarele tot acelorași care sunt de vină. Astăzi, de aceea, eu cred că se face un pas important. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sergio Coferati. Un minut și jumătate, vă rog. Sergio, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, vreau să vă spun foarte clar că liniile pe care le-ați uh, trasat dumneavoastră în pachetul pe care ne-ați prezentat sunt foarte de susținut. Însă conținutul pachetului nu este coerent cu aceste linii E foarte departe conținutul de ceea ce dumneavoastră doriți să rezolvați și ceea ce ați spus că doriți să rezolvați, adică un comportament fiscal care să respecte cetățenii, mai ales din partea întreprinderilor așteptăm acest respect. Și ceea ce lipsește, de fapt, în inima propunerii nu este numai propunerea în detaliu care va trebui să urmeze, ci ideea că nu ar trebui să, că nu avem transparență pe anumite puncte importante, cum ar fi country by country. Indicațiile OCDE nu fac decât să închid aceste informații la uh, administrațiile fiscale și nu, acestea nu sunt la dispoziția cetățenilor, ceea ce nu merge. Transparența are un efect de descurajare foarte mare eu înțeleg îngrijorările comisiei și e clar că trebuie să se finalizeze acest pachet în ceea ce privește mai întâi studiile de impact, dar știți cu toții foarte bine și dumneavoastră la fel că atunci când s-a lucrat la ban, bănci, s-a ajuns la concluzia că transparența nu era o problemă pentru competitivitate, din contră, concurența era îmbunătățită. Același lucru trebuie făcut pentru întreprinderi, trebuie să se lărgească domeniul de aplicabilitate și trebuie să avem o transparență ca bază. Și mai vreau să adaug un lucru. Dumneavoastră ați spus și sunt de acord că prevederea um, este puțin. Uh, este foarte potrivită ca timp. Dacă veți termina atunci studiile de impact, haideți să nu faceți o directivă ad hoc atunci. Haideți să folosim totuși aceste propuneri din uh, ceea ce am discutat acum cu privire la drepturile acționarilor, de exemplu, din directiva drepturilor acționarilor, pentru ca să o introducem în noul pachet și eu cred că așa se poate da mai multă consistență uh, pachetului acesta. Mulțumesc, domnule Coferati, și acum are cuvântul domnul Gunnar Höckmark, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului comisar pentru acest pachet. Cred că este important ca impozitarea să fie echitabilă pentru a evita frauza fiscală, trebuie să fie transparentă și în același timp și de multe ori avem tendința să uităm acest lucru. Trebuie să fie și concurențială. Europa trebuie să fie concurențială ca și economie. Și ca să fim echitabili, Uniunea Europeană este una dintre acele regiuni care impozitează cel mai mult în economia globală și cu siguranță nu avem cea mai bună creștere economică și uh, dezvoltarea companiilor în domeniul inovației cea mai pertinentă. Eu cred că e important să nu uităm acest lucru și să nu pierdem din vedere această perspectivă în momentul în care discutăm aceste subiecte. SUA nu merg așa de departe ca și Comisia Europeană. În Comisia Europeană merge mai departe deci e clar că se vor pune probleme de concurență și competitivitate. Și mai este și un alt aspect. Într-o economie ca a noastră nu e așa de simplu să spui exact unde anume își desfășoară activitatea companiile. Eu cred că e foarte greu Uh, să stabilim acest lucru. De aceea trebuie să ne concentrăm pe transparență, pe, echi, uh, pe latura echitabilă și uh, mă bizui pe Comisie pentru a face mai, mult, mai multe eforturi în domeniul concurenței, <laughs> pentru că Europa nu e atât de concurență pe cum ar trebui. Mulțumesc, doamna Ghilu. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Suntem confruntați cu un moment istoric când este vorba despre fiscalitatea din Europa. Fie luăm taurul de coarne, fie continuăm cu sistemul care a fost uh, stabilit încă în 1928 dar uh, asta nu mai corespunde uh, lumii digitale în care trăim. Trebuie să permitem companiilor europene să crească, să devină actori globali. Uniunea Europeană trebuie, sigur, să combată evaziunea uh, fiscală și uh, pentru mine uh, mă decepționează ceea ce președinția neerlandeză și-a propus, pentru că este nevoie să schimbăm informații privind fiscalitatea între statele europene, pentru că până la urmă trebuie să combatem sistemele în care există scutiri de impozitare pentru corporații. Trebuie să existe un cadru legislativ care multinaționalelor să se stabilească în Uniunea Europeană, dar să plătească niște impozite echitabile. Trebuie ca întregul sistem să funcționeze în toate statele membre ale Uniunii Europene, să nu mai există para paradisuri fiscale. Times ieri uh, a vorbit despre faptul că sistemele practicate de Google și de uh, alte mari companii în Marea Britanie um, este uh, până la urmă alarmant pentru că în 2014 chiar dacă marile companii nu au încălcat legislația din Marea Britanie nu au plătit deloc sau au plătit impozite foarte mici. Vă amintesc să respectați timpul care v-a fost alocat pentru că suntem în întârziere deja pentru acest discu- discuție. Domnul Mureșan, vă rog, aveți cuvântul. Un minut jumătate. Thank you very much, Mr. President. You are very... Mulțumesc, domnule președinte. Sunteți foarte generași cu timpul nostru de vorbire. Stimate domnule comisar, dragi colegi, salut decizia Comisiei cu privire la pachetul taxelor impozitelor pe corporații, care era deja actual de mult, de fapt și de aceea salut uh, baza comună de consolidare solidă care a fost introdusă de fapt deja în 2011, dar s-a făcut prea puține pentru a putea să o punem în aplicare în statele membre. Trebuie să se facă mai multe progrese și trebuie să se meargă la un pas mai rapid. Până acum, uh, multinaționalele aveau foarte multe beneficii în dezavantajul IMM-urilor, cum s-a spus și înainte. Comisia are un rol foarte important de jucat în uh, drumul către de reconciliere între IMM-uri și multinaționale în ceea ce privește impozitul impozitele și este bine să avem un climat important pe piața unică, fie că e vorba de întreprinderi mari sau mici. IMM-urile sunt un um, focar de locuri de muncă pe piață și de aceea dacă facem impozitarea mai corectă pe piață, atunci vom uh, garanta și ocuparea. În plus, uh, antreprenoriatul și startup-urile sunt esențiale pentru crearea locurilor de muncă ale viitorului. Numai atunci am putea avea un avantaj de competiție al companiilor uh, europene și de aceea este, trebuie facilitată crearea de locuri de muncă și de companii transfrontaliere printr-o îmbunătățire a coordonării în Europa. Europa poate să, fac, să recupereze această întârziere în foarte multe domenii și de aceea comerțul, e-comerțul transfrontalier trebuie să fie și el facilitat. Numai atunci putem crea bazele pentru un, o piață unică integrată cu adevărat pe anii care vin. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și mulțumesc pentru că ați respectat timpul. Domnul Tang are cuvântul acum un minut. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aici avem o promisiune istorică, o oportunitate pentru a pune capăt fraudei fiscale și aceste industrii de evaziune fiscală, care nu își dorește o competiție echitabilă între diferitele state membre, așa cum unii au sugerat industria aceasta tocmai se folosește de hățișurile junglei care, fiscale care există în statele membre și care le permite celor mai mari multinaționale să evite plătirea taxelor cuvenite. Așa că salut uh, inițiativa Comisiei și vreau să vă spun că sunt totuși surprins de absența președinției uh, țărilor de jos în sală. E clar că oportunitatea aceasta trebuie să fie exploatată la maxim. Două observații. În continuare, Trebuie ca fiecare stat membru în această propunere să fie încurajat să vină cu un, un nou efort. Vreau să vă întreb, care ar putea să fie un, uh, acel prag minim de impozitare comun la care v-ați gândit? Și în al doilea rând, chiar dacă această propunere blochează anumite căi de evaziune fiscală, nu, să nu uitați că uh, această industrie de evaziune fiscală este foarte imaginativă și va găsi alte căi. De aceea noi trebuie să știm exact ce anume va trebui să facem și cum vom acționa. Mulțumesc, domnul Balț. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, din perspectiva PPE este important ca la nivelul Comisiei să există orientare strânsă față de recomandările OECD pentru că Europa nu este o insulă în ce privește coordonarea demerselor fiscale pe plan mondial. Sigur, e important să creăm condiții de competitivitate echitabilă pentru întreprinderile europene, dar uh, trebuie să ne gândim ca nu doar uh, Europa să aibă un rol primordial pe plan global, ci și uh, statele Uh, din uh, lumea a treia și state uh, terțe să poată să beneficieze de condiții echitabile. Și din acest punct de vedere este important să fie combătută evaziunea fiscală. Am încercat acest lucru încă din lunile trecute, acum trebuie să fie urmate vorbele de fapte. Și sperăm, domnule comisar, ca dumneavoastră să reușiți și în relațiile noastre cu statele terțe să impunem sistemele și formulele metodele noastre de lucru. În ce privește raportarea um, individuală de la stat la stat, trebuie să existe standarde um, care să fie aplicate de către uh, toți și măsurile să dea rezultate eficiente. Este important acum să ne concentrăm și pe corporațiile multinaționale. Trebuie să existe până la urmă um, o uh, raportare uh, corespunzătoare, nu una pe plan comunitar, ci una individuală de la stat la stat, așa cum își propune și Comisia pentru că dacă am uh, opera uh, la nivelul întregii Europe, s-ar putea întâmpla să uh, existe în continuare practici agresive fiscale de către corporații. Trebuie să existe o diferențiere foarte clară, pentru că um, și ceea ce s-a întâmplat cu firma Google este până la urmă semnificativ. Trebuie să existe o bază comună de măsurare a profitului care să creeze echitate. Mulțumesc foarte mult! Un minut, Da, mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte eu cred că întreaga majoritate a parlamentului domnule moscovici este în favoarea proiectului dumneavoastră în favoarea luptei față de fraudă fiscală care duce la ineficacități economice și la nedreptate socială așa cum s au spus colegii. e clar că ne dorim să uh, mergem în această direcție și va fi un drum lung și dificil. În acest Parlament sunt, nu, sunt foarte multe grupuri din uh, Parlament, multe grupuri politice, care revendică această uh, concurență fiscală între statele membre ca și o, un element corect din punct de vedere economic. Sincer, eu nu înțeleg ca această concurență fiscală să fie ceva bun, să fie ceva legal și să fie uh, ceva fair. Mie mi se pare chiar foarte greu să găsim elementul de echitate în acest hățiș fiscal, într-o piață unică, în momentul în care împărtășim mulți aceeași monedă. Deci nu înțeleg această dorință de concurență și în al doilea rând problemele care există între diferite state. Multe state nu uh, doresc ca și Comisia să aibă un rol uh, de, de lider în acest domeniu și să continue în această direcție. E clar că obstacolele sunt mari, domnule Moscovici. Mulțumesc. Regner, per un minut. Mulțumesc, domnul Regner, un minut. Doamna Regner, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Pachetul de reformă fiscală este cu siguranță o contribuție la o echitate socială mai bună. Impozitele și regulile lor trebuie să fie aplicate tuturor, tuturor persoanelor, tuturor companiilor și de aceea avem nevoie de un sistem unitar european de impozitare. Principiul prin care multinaționalele precum McDonald's trebuie văzute ca o singură întreprindere și nu ca o componentă de franșize, de exemplu, o sumă de franșize, ar trebui să fie ancorat în Uniunea Europeană. Și mai îmi lipsește ceva de fapt, și ceea ce îmi lipsește foarte mult din ceea ce au spus uh, colegii mei înainte, este că e nevoie de mai mult curaj pentru mai multă transparență și de o raportare pentru fiecare țară transparentă. Am avut o discuție cu ambasadorul olandez de curând care m-a asigurat că după ce se va face studiul de impact din partea Comisiei, președinția olandeză este gata, dispusă să preia acest subiect de transparență, nu numai la regulile OECD, la care este blocat până acum, așa cum a fost în programul președinției anunțat. Ceea ce mai îmi lipsește sunt propunerile pentru uh, așa numitele cutii de brevete pentru drepturile intelectuale. Aici aș vrea mai mult ambiție din partea Comisiei. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Zani acum? Jani, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că putem spune cu toții că pachetul de măsuri care a fost prezentat de către comisie duce în direcția cea bună și doresc să adresez uh, felicitări comisiei. Pentru că acum putem tot mai des să spunem că eforturile noastre ca toate corporațiile din Europa să-și plătească impozitele în statul în care au realizat și profitul principal se va putea realiza și acest lucru contribuie și la transparența mai mare ehm, oazele fiscale, paradisurile fiscale, ehm, însă nu figurează deocamdată în acest pachet de măsuri și aici trebuie să aducem îmbunătățiri. Nu vom putea vorbi despre condiții eh, concurențiale echitabile în Europa atâta eh, timp cât eh, procentajul uh, impozitelor plătite de către marile corporații este mai mic decât uh, uh, efortul fiscal al IMM-urilor. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Parola. Doar câteva intervenții voi permite pentru că trebuie la 12 să-l salutăm pe președintele Estoniei pentru o ședință solemnă în plenară. Doamna Maletic dorește să ia cuvântul un minut la HDI, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Avem nevoie de un nou pachet de transparență fiscală și mai important chiar este implementarea mai importantă a acestui pachet. Statele membre trebuie să-și armonizeze regulile fiscale. Acest pachet are trei măsuri cheie și aceste măsuri trebuie să fie implementate dacă dorim să prevenim uh, evaziunea fiscală. În primul rând, statele membre trebuie să-și coordoneze activitățile și apoi trebuie să îmbunătățim eficiența fiscală și să îmbunătățim și fiscalizarea și fiscalitatea. Noi nu vrem ca statele membre să creeze, de fapt, uh, sarcini suplimentare companiilor care trebuie să plătească impozite. Și în final am o întrebare pentru domnul Moscovici. Având în vedere că ați anunțat um, introducerea CCTB, aș vrea să um, vă întreb ce măsuri vreți să introduceți pentru ca CCTB-ul să fie introdus corect de data aceasta. Vă rog, un minut. Domnul Marias, mulțumesc, domnule președinte. În numele, în num, ceea ce privește obligațiile noastre viitoare, va trebui să introducem o, un schimb automat de informații, pentru că ca scop este avem să nu mai avem evaziune fiscală, fraude fiscală, care de fapt se referă la multe state membre, iar hotărârile fiscale trebuie să fie și ele uh, Um, în schimb automat de informații. Astfel putem să atacăm problemele la multinaționale. Trebuie să existe o bază comună de impozitare și multinaționalele nu vor mai putea să revină la măsuri care să le permită să plătească mai puține impozite. Întreprinderile multinaționale au în momentul de față economii de milioane de euro sute de milioane de euro pentru că nu plătesc impozite. Schimbul de informații însă nu este suficient. Toate statele membre trebuie să ia măsuri pentru ca multinaționalele în statele membre respective să fie impozitate chiar acolo unde fac profitul. Paradisurile fiscale precum Olanda, Luxemburgul și altele trebuie să fie combatate, combătute. Am avut chiar un scandal de curând LuxLeaks la Luxemburg și mă bucur foarte mult că faceți ceva. Domnul Flanagan are cuvântul acum, vă rog. Onorevole Flanagan, Domnule Flanagan. parola. Ați cerut cuvântul, nu? Nu, eu n-am cerut cuvântul la cash DI. Dar, păi da, scrie aici ar numărul noastră, dacă... Doamna Grapini, vă rog. Pardon. Domnule președinte domnule președinte putem fi critici dar uh, trebuie să recunoaștem este un pas înainte în nevoia de echitate fiscală acest pachet este foarte important însă cum îl aplicăm. statele membre au un rol foarte important și cred în subsidiaritatea statelor în domeniul fiscalității dar cred și în nevoia luptei împotriva nedreptății fiscale și a dominării pieței interne de către multinaționale care strivesc pur și simplu imm urile decapitalizându le și diminuând capacitatea lor de dezvoltare deși imm urile dețin ponderi ponderea ca număr și ca număr de angajați. domnule comisar cei patru piloni i ați prezentat foarte bine și sper că vor fi și uh, puși în aplicare pentru că trebuie să avem grijă să funcționeze ceea ce reglementăm teoretic. era bine dacă domnul comisar mă și asculta. vă mulțumesc foarte mult. mulțumesc, domnule președinte bănuiesc că Comisia e conștientă de nemulțumirea pe care există în momentul de față, așa că e nevoie acum de o mână de fier care să aplice toate aceste reguli pentru a pune capăt evaziunii fiscale. Și există anumite lucruri care sunt foarte bune în propunerea făcută. Trebuie să se pună capăt unor beneficii care, de fapt, părăsesc teritoriul Uniunii Europene. Dumneavoastră, în acest pachet, încercați să dezvoltați uh, cadrul fixat în cadrul, uh, la G20 e cum ar fi, spre exemplu, sistemul acesta de cutii cu brevete. Domnule uh, comisar, trebuie să fiți și mai ambițios. Trebuie ca întreprinderile să știm exact care este situația lor, țară cu țară, care sunt beneficiile, în așa fel încât să vedem ce fel de transferuri fac acestea. Și trebuie să înțelegem foarte clar că impozitul societăților ne va permite să găsim, uh, uh, dacă îl cunoaștem în detaliu, ne va permite să găsim o soluție cât mai bună. Și e clar că trebuie să convingem statele membre și pentru asta e nevoie de ambiție suplimentară din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Ultima intervenție, domnul Chisoconos. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ă, la nivelul Comisiei se intenționează combaterea evaziunii fiscale pentru că ă, documentul Comisiei conține deja informații foarte importante. Este vorba despre amploarea problemei și despre modalitățile de combatere, dar în practică încă nu s-a întâmplat nimic în ce privește efectuarea ă, plății impozitului în țara în care s-a realizat profitul de către corporație. Comisia își mai propune și o directivă pentru combaterea evaziunii fiscale până în toamna anului 2016. Înțelegem că ă, după aceea este nevoie de alți 2-3 ani până când ă, directiva va putea să fie adoptată și implementată. Înseamnă o întârziere inacceptabilă ă, care creează în continuare o povară fiscală doar pe umerii cetățenilor. Trebuie să luăm măsuri acum, nu pe viitor. Prezența președinte Juncker în aula. Salut prezența domnului Juncker în plenară și are cuvântul acum domnul comisar Moscovici pentru ca să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, stimate deputate. Vreau să vă salut pentru această dezbatere extraordinară cu intervenții numeroase care ne-a permis să abordăm în profunzime multe aspecte și constat Uh, respect. Există sensibilități uh, diverse și constat totuși că există un consens în ceea ce privește dorința noastră de a continua această acțiune de luptă împotriva fraudei și evaziunii fiscale, un subiect major. Pachetul adoptat de către colegiu sub uh, egida președintelui Juncker, pe care îl salut, propune pași suplimentari pentru a pune la punct un sistem de impozitare fiscală mai just, mai eficient, atât în Uniunea Europeană cât și la nivel internațional. Așa că trebuie să continuăm să conlucrăm pentru a avea o fiscalitate adaptată la înălțimea provocărilor secolului 21. Au fost atât de multe intervenții încât, sincer, nu pot să răspund la toate, dar vreau să fac trei observații. Prima observație, cei care s-au neliniștit, pot să vă asigur și să vă spun că impactul acestui pachet în ceea ce privește competitivitatea întreprinderilor europene, e bine, uh, transparența fiscală, justiția fiscală nu vin să contrazică eficiența economică. De fapt, Astăzi asistăm la o adevărată mișcare globală în ceea ce privește lupta împotriva evaziunii fiscale și pot să vă spun că Uniunea Europeană nu e singură în această luptă împotriva planificării fiscale agresive. Peste 100 de jurisdicții s-au angajat deja să pună în aplicare rapid recomandările OCDE Uh, cu ocazia summitului uh, G20 uh, la Antalya. Deci avem o abordare coordonată în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel european. Și asta ne va garanta, sunt eu convins, mai multă siguranță economică, mai puțină administrat, um, povară administrativă și ne va permite să avem o concurență fiscală mai echitabilă. Pachetul acesta, care este unul bun pentru justiție, e bun și pentru investiții. Mai mulți dintre dumneavoastră au spus și cea de-a doua observație pe care o fac eu, acum mingea se află pe terenul statelor membre. Eu, din punctul meu de vedere, am încredere în bunăvoința acestora. Nu pentru că e vorba de naivitate. Eu cred că e un consens pe acest subiect. Există o presiune puternică din partea opiniei publice europene și internaționale. Și această bunăvoință a fost demonstrată prin adoptarea rapidă, în șapte luni doar, a directivei în ceea ce privește schimbul uh, automat de informații. Și știți acest lucru, nu pot să vă ascund faptul că o unanimitate a celor 28 de state membre reprezintă în continuare o provocare majoră. În ceea ce mă privește, puteți conta pe angajamentul meu total și extrem de hotărât uh, în cadrul Consiliului ECOFIN. Acum, eu e clar că o să am nevoie de susținerea dumneavoastră, aș spune chiar de, aș avea nevoie de presiunea politică constantă din partea dumneavoastră, de un elan de reformare, în așa fel încât Uh, frumoasele declarații făcute de către uh, guvernele naționale să fie transpuse în fapt. Deci mă bizui pe sprijinul dumneavoastră pentru a ajunge la această etapă. Și o a treia observație. Multe intervenții s-au concentrat pe raportarea țară pe țară și multe dintre ele au solicitat o publicare a acestora. Acum, eu v-am spus care era dorința mea și nu e doar o intervenție de natură retorică, era poziția mea personală și sinceră. În același timp trebuie să fim conștienți că trebuie să răspundem la această solicitare în mod pragmatic. Da, pentru transparență. Da, haideți să mergem chiar până la publicare, cu condiția de a nu penaliza investițiile și concurența. Deci trebuie să fim realiști pe acest subiect. Asta își dorește Comisia. Și chiar mâine uh, va fi o, o ocazie pentru a avea un schimb de opinii cu diferitele administrații implicate în acest subiect. E clar că vom reveni ulterior asupra acestui uh, subiect, vom avea o dezbatere ulterioară și oricum Parlamentul va fi întotdeauna ascultat. Și în încheiere, aș dori să mă refer la o dezbatere interesantă, importantă, uh, subliniată cu destul de mult umor de domnul Lambert în ceea ce vrește felul în care francezii abordează iubirea, dragostea. Uh, Sincer, nu știu acum cu această metaforă, E adevărat că pre, etapa de pre, preliminare reprezintă o condiție necesară pentru ca actul să fie în sine reușit. Uh, și aș dori să vă spun că uneori francezii trec la fapt, pentru că rata de fecundare în Europa este printre cea mai mare, uh, cele mai mari din Europa. Însă nu vreau să merg prea departe cu metafora aceasta, pentru că sunt niște riscuri, pentru că de altfel uh, iubirea și politica nu sunt exact același lucru. Deci e clar că în materie de politică, e clar că trebuie să uh, avansăm mai repede și trecerea la act ca și, um, în sine, asta ne dorim să facem cu toți împreună astăzi. Da, mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar Moscovici. De, se încheie dezbaterea.